Mulțumesc tuturor și aștept în, în continuare comentariile dumneavoastră și uh, eforturile viitoare. Mulțumesc, domnule raportor. Așadar, încheiem această dezbatere. Înainte de a trece la următoarea dezbatere, am câteva comunicări. Autoritățile competente ale Franței mi-au comunicat alegerea doamnei Nora Bera, aleasă în circunscripția sud-est și înlocuită în Parlamentul European de domnul Michel Dantin pe durata exercitării funcțiilor sale de secretar de stat în cadrul guvernului uh, francez și asumă uh, mandatul de deputat european pe 16 iunie 2012. Doi membri, doi membri ai Parlamentului European au fost aleși membri al Dunării Naționale Franceze și conform uh, articolului 4 uh, alineatul 2 privind din legea privind alegerea membrilor Parlamentului European, această funcție este incompatibilă cu uh, calitatea de Parlament European și îi declar uh, decăzuți din funcție cu data de 17 iunie. De asemenea, luăm notă de înlocuirea domnului Ștefan Le Foll, domnul Jean-Louis Cotigny Uh, uh, de pe 17 iunie o înlocuiește pe doamna Stefan Ghini. Domnul uh, Michel Dantin este înlocuitorul domnului Gamban de la de, de pe data de 17 iunie. Le doresc bun venit tuturor acestor colegi și le reamintesc că în virtutea uh, uh, regulamentelor, până când uh, nu există nicio contestație eventuală, aceștia vor lua parte la discuțiile Parlamentului cu toate drepturile, cu condiția ca în prealabil să fi făcut declarația că nu exercită nicio funcție incompatibilă cu cea de deputat în Parlamentul European. Trecem acum la uh, intervențiile de un minut, la discursurile de un minut și încep dând cuvântul doamnei Zaborska. Un minut. Mulțumesc, doamne președinte. Profit de faptul că de ieri sau um, au scăzut tarifele la roaming. O, un asemenea regulament nu ar fi putut